Domnilor și domnilor, ne începem lucrările. Constatez că, constat că este din ce în ce mai greu să începem la timp și nu este bine pentru că risipim banii Parlamentului, interpreții rămân și stau degeaba un sfert de oră. Și de aceea, din motive de politețe, și pentru a folosi bine bugetul Parlamentului, ceea ce își doresc toți membrii Comisiei pentru Bugete, aș vrea să vă invit să începem la ora 3. Raportorul nostru este aici, coordonatorii sunt prezenți, membrii Comisiei pentru Bugete sunt prezenți. Vă propun să începem. Ați văzut ordinea de zi. Ordinea de zi este adoptată dacă nu sunt observații. Punctul 2. Anunțurile președintelui. Pe Cobu News găsiți lista limbilor disponibile. Lucrările sunt difuzate pe internet prin web streaming. Nu văd uh, LED-ul care ar trebui să fie aprins pe camera de luat vederi, însă presupun că suntem uh, filmați. În ceea ce privește regulamentul financiar cu privire la serviciul de acțiune externă, după votul din reuniunea comună cu Comisia pentru Control Bugetar, cei doi coraportorei noștri, doamna Gresle și uh, reprezentantul Comisiei pentru Control Bugetar, au început negocieri cu președinția belgiană a Consiliului pentru a ajunge la un acord în prima lectură. Negocierile au avansat suficient pentru a înscrie acest subiect pe punctul de pe ordinea de zi a trilogului din 11 octombrie pentru a supune acest regulament în lectură unică, în prima lectură, în cea de-a doua sesiune plenară din octombrie. E o eroare de rectificat la punctul 6 de pe ordinea de zi. Este vorba despre un punct cu privire la venitul național brut, ajustarea resurselor legată de un buget rectificativ. Raportorul este domnul Bögă și nu Barbara Matera. Doamna Matera a preluat o serie de subiecte, însă nu pe toate și, în orice caz, acest punct va fi amânat. Cam asta în ceea ce privește ordinea de zi, în ceea ce privește lucrările noastre. Punctul 3 mai întâi. Aprobarea procesului verbal al uh, întâlnirilor precedente nu avem, deci putem să trecem mai departe, în ceea ce privește reuniunea din această săptămână. În această dimineață, în această după masă, pardon, vom încheia cu votul bugetului 2011. Raportorul ne va prezenta voturile care mai rămân de uh, făcut. Și mâine dimineață vă propun să schimbăm orarele. La 8 și jumătate are loc conferința președinților de grupuri politice din Parlamentul European și conferința a înscris pe ordinea de zi proiectul de buget al Uniunii Europene. Este a treia oară când conferința președinților abordează acest subiect. Pentru a participa la aceste lucrări, i-a invitat pe Sidonia, pe Helga Truppel și pe mine, în calitate de președinte al Comisiei pentru Bugete, pentru a participa. Conferința președinților dorește ca bugetul 2011 să se voteze în strânsă legătură cu bugetul european pe termen mediu. Să se aibă în vedere cheltuielile atrase de noile competențe izvorâte din Tratatul de la Lisabona, actualizarea plafoanelor perspectivelor financiare în cadrul cadrului plurianual conform revizuirii la mijloc de termen, și în ceea ce privește veniturile să se deschidă discuția cu privire la resursele proprii, subiect care a fost abordat an și an de zile de către comisia dumneavoastră. Conferința președinților are intenția să vadă cum anume Parlamentul, atunci când va vota bugetul 2011, cum anume va putea convinge Consiliul și nu știu dacă este Consiliul de Ministri sau Consiliul European, să accepte Consiliul să deschidă dezbaterea cu privire la viitorul finanțelor europene. Pune o problemă tehnică și politică. Între 8 și 30 și 10, conferința președinților va discuta despre problemă. Vom vedea care este starea Uh, lucrărilor. Vom depune amendamente cu privire la bugetul 2011 și vom vedea care sunt pozițiile pe care le ia, le adoptă conferința președinților. Între 9 și 10 se reiau lucrările Uh, la ora 10, pardon, se reiau lucrările Comisiei pentru bugete, pentru că între 9 și 10 vom discuta în camera despre cele discutate în conferința președinților. Deci numai membrii Comisiei pentru bugete vor discuta între orele 9 și 10. Toți cei interesați de lucrările noastre și uh, alți reprezentanți altor instituții vor putea să ni se alăture la ora 11. Și vom continua lucrările și vom um, avea și ultimele voturi dacă nu putem încheia voturile astăzi. Pentru restul săptămânii am prevăzut o nouă reuniune joi după masă, după mini-sesiune. Joi după masă este se desfășoară reuniunea în uh, timpul căreia se va uh, discuta proiectul de rezoluție care va fi supus plenarei. Vrem să explicăm instituțiilor și opiniei publice sensul amendamentelor pe care îl vom vota. Termenul pentru depunerea amendamentelor la proiectul de rezoluție expirat. A expirat, însă raportorul poate prezenta amendamente de compromis, inclusiv pentru a ține cont de ceea ce se va spune mâine la conferința președințelor și la Comisia pentru Bugete. Acesta este programul săptămânii. Aș vrea să știu dacă sunt uh, observații. Nu este cazul, vă mulțumesc. Trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi, care este sfârșitul examinării proiectului pentru bugetului 2011, Sidonia ne va spune care sunt propunerile sale. Mulțumesc, domnule președinte. După cum ați spus și dumneavoastră, săptămâna trecută au rămas o serie de chestiuni reziduale. E vorba despre chestiuni care trebuie clarificate. Vi s-a distribuit documentul numărul 4, partea a doua. Și în acest document vedeți care sunt liniile pe care ar trebui să le votăm astăzi. Voi spune pe scurt despre ce este vorba. Pagina 2, categoria, rubrica 4, pardon, am obținut un acord politic greu de negociat, însă, din păcate, nu am uh, putut avea un tabel și acolo sunt prezente 5 linii bugetare în plus față de cele care trebuie votate. Vă propun un vot în bloc. A doua chestiune pe care trebuie să o tranșăm se referă la amendamentul meu în calitate de raportor. Amendamentul 3000 rubrica 1A. E un amendament care propune ca linia ITER să uh, ca 45 de milioane uh, să se reducă la linia ITER. Am modificat acordul cu privire la proiectul pilot și aveam nevoie de 2 milioane suplimentare pentru aceste proiecte. Două milioane pentru proiectele pilot și de aceea propun să rămânem în cadrul marjei de 47 de milioane. Amendamentul următor, pagina numărul 4, am discutat despre acest amendament săptămâna trecută. Nu știu dacă suntem gata să îl adoptăm. Este vorba despre Serviciul European de Acțiune Externă. Vin de la Comisia AFET. E vorba despre condițiile suplimentare pe care Parlamentul le impune înaltului reprezentant cu privire la crearea acestui serviciu și necesitatea unor consultări suplimentare. Există o rezervă pe care eu o numesc Marea Rezervă, pentru că este vorba despre 18 milioane 600 de mii de euro. Este suma totală destinată Serviciului de Acțiune Externă. Celălalt amendament se referă la transferurile de personal de la DG Relex la acest serviciu. O altă chestiune care necesită o discuție politică este cea legată de acțiunile pregătitoare și proiectele pilot. Dați-mi voie să vă spun câteva cuvinte despre acest lucru. Sumele au fost uh, adoptate săptămâna trecută, însă proiectele neadoptate pot fi transferate spre proiecte adoptate, însă pentru asta avem nevoie de mult mai multe eforturi și sper că vom reuși să ajungem la un consens în această dupămasă, în așa fel încât să prezentăm compromisul spre vot. Vă mulțumesc! Très bien, je vous remercie. Alors... Foarte bine, vă mulțumesc. Mm, acest lucru înseamnă că vom putea avansa destul de repede. Primul vot, votăm în bloc rubrica 4. Goran? May I just put... Uh, Aș dori doar să spun câteva cuvinte. Poate n-am înțeles bine ce a spus Sidonia, pentru că a trebuit să discut în același timp cu uh, colegii mei cele două rezerve privind Serviciul pentru Acțiune Externă. Uh, avem acolo o uh, nouă formulare. V-am distribuit această, um, această propunere. Vom reveni, da, spune domnul președinte, vom reveni la aceasta în momentul în care vom vota amendamentele de compromis. Doamna raportor va spune ce părere are și veți hotărâ în consecință. Deci, deocamdată, dacă toată lumea e de acord, în ceea ce privește tabelul de la categoria 4, de la titlul 4, e vorba de un tabel în care se precizează înscris pe fiecare linie în ce s-a concretizat acordul politic de săptămâna trecută în legătură cu economiile care trebuie făcute pentru a ne finanța prioritățile din categoria 4, uh, respectând uh, limita maximă impusă. Deci, cer Comisiei pentru Bugete să-și confirme acordul în legătură cu această repartizare și deci aceste linii bugetare. Domnul și a cerut cuvântul. Eh, Mulțumesc, domnule președinte. Aș avea o întrebare de pus uh, doamnei raportor. Din cauza acestui raport uh, pe care îl discutăm, am avut impresia că conținutul raportului este oarecum diferit de ce se propune aici. Deci am un dubiu. În ceea ce privește programul pentru Afganistan, ce se prevede pentru liniile respective. Nu mai țin minte. Din câte mi-aduceam eu aminte, se, credeam că s-au propus alte scăderi ale sumelor. Mulțumesc, spune domnul președinte. Nu mai sunt alte întrebări de adresat doamnei raportor. Doamna raportor, vă rog, puteți răspundeți domnului Portaș în legătură cu acest aspect? Sie. Asistența macrofinanciară. Bun. Doamna raportor are cuvântul. Tei, tego Încă o dată, în legătură cu acest vot, doresc să vă spun că săptămâna trecută am reușit să elaborăm, să ajungem în ultimul moment la un consens politic și am adoptat anumite linii bugetare care reflectă acest consens, inclusiv pentru Afganistan. Însă, cele cinci uh, linii despre care discutăm acum la titlul 4 nu au fost discutate săptămâna trecută, n-au fost introduse în tabel pentru că tabelul nu exista. De aceea votăm astăzi. Deci acest vot nu schimbă cu nimic consensul uh, uh, care se bazează pe votul de săptămâna trecută. Alo. Bun, deci l-ați uh, asigurat, pe, ați dat asigurări domnului Portaș. Bine, atunci cer vot de confirmare în legătură cu tabelul privind titlul 4 de pe pagina 2 de pe lista de vot. cine e pentru? Je vous remercie. Vă mulțumesc. Cine e împotrivă? Mulțumesc. Abțineri? Felicitări doamnei raportor și tuturor celor care au lucrat uh, pe acest subiect, pentru că această rubrică este cea mai dificilă și am reușit să o adaptăm uh, în unanimitate. Lucru emoționant, spune domnul președinte. Vom încerca să continuăm să lucrăm în același fel. În legătură cu linia ITER, articolul 08202 o spun din nou, pentru că suntem în public și sper transmis în direct pe internet, chiar dacă luminița roșie nu se aprinde la camera video, dar cu siguranță există ziariști sau reprezentanțe altor instituții care pot să transmită. Voința noastră politică nu este să punem sub semnul întrebării programul ITER. Voința noastră politică este să ne asigurăm că vom putea să ne finanțăm prioritățile nu mai suntem aici în categoria 1, titlul 1, ci la titlul 1A. Deci să ne finanțăm prioritățile în momentul în care nevoile apar. Vom avea ocazia să mai discutăm despre programul ITER de multe ori în viitor, de exemplu pentru bugetul rectificativ 2010, bugetele rectificative 2011, 2012 și așa mai departe. Deci avem marjă de manevră pe care o vom folosi în acest scop. Raportorul, conform deciziei de săptămâna trecută, a precizat care este suma de care avem nevoie pe această linie pentru a ne finanța celelalte priorități. Pe foaia din dosarele noastre e vorba de o sumă de 45 de milioane, dar doamna raportor ne-a spus că e nevoie de 2 milioane în plus, deci Suma este de 47 de milioane, da, doamnă raportor? 47 de milioane. Și cu 47 de milioane rămâne încă sub plafonul maxim, deci rămâne o marjă pozitivă. Deci, având în vedere această virtute de care dăm dovadă, cine este pentru? Cine e împotrivă? Mulțumesc. Abțineri? O abținere? Două abțineri? Spune domnul președinte. Considerăm această linie ca fiind adoptată. Și Helga are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Poate am ridicat mâna prea târziu să nu m-ați văzut. Am vrut să spun și eu o frază. Am votat în favoarea reducerii acestui buget, dar nu, acest lucru nu înseamnă că verzii sunt absolut mulțumiți cu această, de, de această idee. Deci să fie clar, nu votez împotrivă, dar am o poziție foarte diferită de celelalte grupuri politice, pentru că eu cred că în faza actuală nu trebuie să finanțăm acest proiect și de aceea am vrut să iau cuvântul pentru a spune tuturor ca să fie clar care este punctul meu de vedere. Mulțumesc, Helga. Ne-ați mai spus deja acest lucru, dar notăm că ne spuneți din nou. Pentru grupul dumneavoastră, această sumă de 45 de milioane nu este maximă, ci este minimă, am putea spune, dacă bine am înțeles. Laslo Surian are cuvântul. Eh, Vreau doar să adaug faptul că nu cred că vreun grup este mulțumit de ceea ce facem, dar asta e viața. Trebuie să facem compromisuri și trebuie să fim cât de cât flexibili. Deci doresc să spun că, în mod clar, nici eu nu sunt mulțumit de multe soluții găsite, dar totuși le sprijin. Bien. Donc tout le monde s'est Bun. Toată lumea a, și-a explicat uh, intențiile legătură cu proiectul ITER. Nu mai există alte explicații? Bun. Atunci, putem trece la cele două amendamente care se numesc Joint, joint Amendment Number 1 și Joint Amendment Number 2, deci amendamentul comun 1 și 2 în legătură cu Serviciul pentru Acțiune Externă. Uh, doresc să fac o observație că e vorba de două amendamente la scrisoarea rectificativă prezentată de Comisia Europeană pentru finanțarea mijloacelor de funcționare ale Serviciului de Acțiune Externă. Deci, dacă adoptăm amendamente de acest tip și doar atât, în mod implicit, acest lucru înseamnă că am luat la cunoștință scrisoarea rectificativă și că nu avem alte amendamente la aceasta. Spun uh, acest lucru ca să fie clar, pare evident, dar repet oricum, dacă nu am, depus, dacă nu am fi depus niciun amendament, am fi lăsat uh, dubiu în legătură cu luarea la cunoștință a acestei scrisori rectificative. Dacă depunem amendamente, înseamnă că uh, am luat la cunoștință scrisoarea și nu avem decât aceste două amendamente. Am mai vorbit săptămâna trecută despre această problemă a rezervei uh, pe două linii bugetare pentru comisie și pentru secțiunea 10, sec, uh, Serviciul pentru Acțiune Externă la ședința coordonatorilor, am vorbit despre acest lucru, am vorbit acest lucru și în Comisia pentru Bugete, am avut tot felul de contracte, contacte bilaterale și multilaterale de atunci încolo, încoace. Mă scuzați. Uh, subiectul a uh, făcut valuri în cele două instituții respective, la înaltul reprezentant, deci în Serviciul de Acțiune Externă și la Comisie, deci la nivel înalt. Încerc, în calitatea mea de președinte al Comisiei pentru Bugete, să facilitez găsirea unei soluții, unei formule, formulări care să corespundă uh, dorințelor colegilor noștri de la AFET, de la afaceri externe. Ne-au spus acest lucru de multe ori, inclusiv în scris, printr-o scrisoare a președintelui uh, Comisiei pentru Afaceri Externe și preocupărilor legitime ale Comisiei Europene și înaltului reprezentant pentru exercitarea responsabilităților uh, conferite de tratat. Și să armonizăm aceste lucruri cu angajamentele luate în cadrul quadrilogului de la Madrid din iulie, unde s-a ajuns la un acord între Parlament, Comisie, înaltul reprezentant și Consiliu în legătură cu statutul și modul de funcționare, deci relațiile cu fiecare dintre instituții ale Serviciului de Acțiune Externă. Deci, acestea fiind spuse, propun să propun mici modificări în formularea celor două amendamente cu următoarea idee. Așa cum, sunt, cum arată ele acum, amendamentele uh, sugerează implicit faptul că Parlamentul își conferă un drept de veto în legătură cu anumite transferuri de personal sau anumite numiri. Acest lucru este contestat de celelalte instituții. Propun o formulare mai uh, atenuată, mai puțin fermă, în care să vorbim despre nevoia din partea celorlalte instituții să informeze, deci cu obligația să informeze înainte de a lua decizii de transfer uh, sau denumire să informeze prealabil Parlamentul și numai după ce Parlamentul a fost informat în prealabil, rezerva poate fi ridicată. Parlamentul, bineînțeles, în acest caz poate să uh, ridice rezerva sau nu, în funcție de conținutul informațiilor date. E vorba, deci, de formulare aici. Vă propun această formulare în care dăm dovadă de mai mult respect, după părerea mea, și față de acordurile care au fost încheiate la Quadrilop și față de responsabilitățile fiecare instituții. Găran a cerut cuvântul, vă rog. I think everybody uh... Cred că toată lumea respectă eforturile președintelui de a găsi o soluție la această situație, pentru că este o situație cât se poate de sensibilă și înțelegem cu toții acest lucru. Însă am în continuare o oarecare problemă în ceea ce privește formularea. Noi am primit o scrisoare ceva mai devreme astăzi din partea celor trei membri ai comisiei care au negociat toată această afacere, domnul Brock și domnul Valkyrie. Și în ce privește prima rezervă, referitoare la consultări și prioritățile de personal, dumneavoastră ați uh, transformat formularea vorbind despre prior informing. Deci uh, vorbiți despre un... Uh, informarea înseamnă... Nu mai înseamnă comunicare, nu mai înseamnă dialog. De aceea eu consider că ar fi mai corect să spunem să fie consultați referitor la anumite puncte specifice. De aceea aș vrea să știu dacă ni se poate aloca mai mult timp pentru a discuta mai îndeaproape aceste puncte, eventual la uh, întrunirea coordonatorilor din această seară și să votăm mâine, pentru că cred că este o chestiune într-adevăr sensibilă și trebuie să discutăm cu experții noștri, așa încât m-aș bucura dacă ar fi posibil să procedăm așa. Si uh, les uh, Dacă coordonatorii preferă să mai aibă timp să se gândească, având în vedere că preocuparea mea este să ajungem la o soluție acceptabilă și având în vedere că nu ne aflăm într-o situație de extremă urgență, dacă credeți că câteva ore uh, pentru consultări sunt necesare, continuă președintele în engleză, pentru a facilita uh, compromisul final, bineînțeles, sunt de acord, bine? Președintele reia în franceză. Deci, amânăm votul în legătură cu aceste două amendamente care vor fi votate mâine dimineață și eventual la ședința coordonatorilor vom vorbi din nou despre ele. Domnul Artong a cerut cuvântul, vă rog. Remark tomorrow. Voi vorbi mâine pentru că s-a amânat acest vot. Bun, deci înseamnă că putem să mergem mai repede, să continuăm cu amendamentul 2062 din partea Helgei Trüppel în legătură cu Parlamentul. Helga, te rog. Acesta este un amendament pe care l-am înaintat în numele biroului. Este o vorba despre o adaptare tehnică în ceea ce privește promovarea de personal și cred că nu prezintă niciun fel de problemă. Foarte bine. Există întrebări pentru Helga referitor la acest amendament? Nu? Vot chepu. Atunci votăm. cine e pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Mulțumesc. Abțineri? Nu sunt. Se adoptă. Atunci, în ceea ce privește proiectele pilot și acțiunile pregătitoare, am votat, cred că vă aduceți aminte, săptămâna trecută cifrele dar avem niște observații care sunt și ele importante, pentru că în anumite cazuri am făcut să fuzioneze proiecte pilot diferite, deci acest lucru presupune că în comentarii vom preciza clar care sunt acțiunile de finanțat și în alte cazuri am înlocuit proiectul pilot cu observații privind anumite linii bugetare pe care le-am votat anterior. Deci, trebuie să avem în fața ochilor uh, formularea scrisă. Nu am primit încă această formulare scrisă, mă întreb pe doamna raportor, ar fi bine să uh, avem această formulare în această dupămasă pentru a vota mâine cât mai multe din, în linii în bloc și apoi cu vot separat pe două, trei linii. Așa vedeți și dumneavoastră lucrurile, doamna raportor? Deci, Astăzi nu vom putea vota pentru că s-a dovedit că aceste explicații sunt cât se poate de controversate din punct de vedere politic, așa încât uh, propun să le mai discutăm o dată la ședința coordonatorilor, pentru ca mâine la vot să nu se ajungă la um, anumite divergențe și diferențe de opinie, opinie și să putem vota în bloc. Foarte bine. Vom avea acest tabel înainte de sfârșitul reuniunii. Avem nevoie de tabel și dacă sunt probleme, trebuie să le putem discuta la reuniunea coordonatorilor. Un alt vot, deci amânat pentru mâine. Vă mulțumesc. Oui, nous, nous examinerons demain aussi. Mâine vom uh, analiza proiectul de amendament uh, care instituie o linie cu privire la taxa pe tranzacțiile financiare propusă de socialiști, dacă nu insistă Göran Fenn pentru un vot imediat, cred că este una dintre liniile care ar putea fi interesante pentru a face o continuitate între proiectul pe 2011 și uh, ce urmează. Deci am putea să discutăm uh, despre această linie împreună cu alte amendamente, inițiative și așa mai departe. Găran. Sunt de acord să abordăm subiectul mâine. Este important să se discute din perspectiva rezultatului uh, Consiliului uh, conferinței președințelor. Dacă vor să discută despre resursele uh, proprii și așa mai departe, acest subiect ar putea fi uh, legat și deci ar fi bine să discutăm despre acest subiect după ce uh, discutăm uh, la conferința președinților. Într-adevăr că cred că este soluția cea mai înțeleaptă. Este un amendament important, însă care e diferit de votul tradițional al bugetului sortons de la, du cadre habituel. Bien, alors, on peut dire que le... Punctul 4 este epuizat. Există și o rezervă în ceea ce privește cepolul. Nu s-a votat. Poate m-am înșelat ar trebui să discutăm în continuare despre formulare. Madame le rapporteur. Domnul raportor. Nu am votat, de fapt, aceste observații propun ca uh, raportorul nostru să se pronunțe asupra acestei chestiuni. Doamna raportor are cuvântul. Ähm, Dacă domnul președinte îmi dă cuvântul, cu siguranță voi spune ceva. Într-adevăr, am votat. Am spus de asemenea că vom uh, colabora cu Comisia pentru Control Bugetar îndeaproape, de aceea am înaintat această rezervă uh, în ceea ce privește bugetul 2011, însă, la, în ultima săptămână am uh, făcut o adaptare tehnică în ceea ce privește formularea referitoare la condițiile de anulare a rezervei. Formularea a fost una bună, mai precisă decât cea inițială. A fost una precisă, exactă și de aceea eu am transmis-o mai departe secretariatului uh, comisiei pentru că mi s-a părut important ca aceasta să fie introdusă. Nu știu însă dacă ar trebui să mai votăm în mod concret referitor la această rezervă, referitor la acest punct. De fapt, referitor la această formulare precisă. Pentru că, dacă nu, din punctul meu de vedere, lucrurile sunt uh, epuizate. Deci eu uh, deja le eliminasem din mintea mea. Vă propun să ne asigurăm că textul este disponibil, să-l uh, dăm în circulație și dacă sunt probleme vom examina acest text la reuniunea coordonatorilor. Înțeleg că există un acord politic de principiu. Ne vom asigura că Göran Form și ceilalți sunt de acord, însă nu avem nevoie de un vot suplimentar. Du coup, au point 5 à l'ordre du jour, on a pré... Trecem la punctul 5 de pe ordinea de zi. Dacă raportarea noastră este pregătită, putem să avem un schimb de opinii asupra punctului 5, noile dosare legate de Fondul European de Ajustare la Globalizare. Barbara. Barbara. Domnule președinte, aș dori să propun colegilor posibilitatea de a prezenta acest caz unic al Irlandei mâine, odată cu prezentarea celorlalte patru solicitări pentru mobilizarea Fondului European pentru adecvarea la, model, la globalizare, adaptarea la modalizare. Deci ar fi bine să reunim aceste cinci cazuri, pentru că cazul Irlandei va fi prezentat azi sau mâine, dacă colegii îmi permit. Oricum va fi votat în această comisie doar pe 26 octombrie. Și mâine voi prezenta alte patru cazuri care vor fi votate mâine. Se, se siete acord? Dacă sunteți de acord, bineînțeles. Mulțumesc. Bien sûr, je crois que tout le monde, tout le monde est d'accord. Bineînțeles, cred că toată lumea e de acord puteți să începeți să ne verbiți despre această situație astăzi pentru a accelera votul mâine. Dacă sunteți gata, avem timp astăzi pentru un schimb de opinii pe această temă, pentru că mâine vom avea mult mai puțin timp la dispoziție și vom avea mai multe voturi. Vă rog, Barbara. Bine. Mulțumesc, domnule președinte. Deci e vorba despre prezentarea a cinci solicitări pentru mobilizarea Fondului de Adaptare la Globalizare. Prima solicitare va fi votată, după cum v-am spus, pe 26 octombrie. E vorba de 850 uh, de concedieri uh, realizate de uh, firma SR Technics din sectorul de transportului aerian. Este o solicitare pentru o, de o sumă de 7 milioane 450 de mii de euro aproximativ. Aș vrea să subliniez faptul că Având în vedere și voturile de săptămâna trecută, textul a fost integrat în amendamentul oral pe care această comisie uh, l-a susținut uh, săptămâna trecută. Deci, posibilitatea ca Comisia să identifice noi marje în, pe linia bugetară care nu sunt doar cele prevăzute pentru IMM-uri. Deci aceasta este modificarea făcută pe baza uh, votului de săptămâna trecută. Aceasta este singura noutate. În ceea ce privește a doua solicitare, e vorba de 1429 de concedieri 23 de firme din Spania, din Catalonia, în sectorul uh, producerii de autoturisme, și suma cerută este de 2.650.000 de euro aproximativ. Al treilea caz se referă la 512 concedieri din se- în sectorul produc producție de semiconductori de firma olandeză uh, MXP și suma cerută este de 1.800.000 de euro. A patra solicitare este o solicitare din Danemarca pentru a sprijini 951 de lucrători care și-au pierdut locul de muncă în 45 de firme în regiunea uh, Nordirland toți funcționau în sectorul mașinilor și echipamentelor. Suma cerută este de 7 milioane 50 de mii de euro aproximativ. Ultima solicitare vine din Portugalia. E vorba de 519 concedieri uh, în firma Quimonda din sectorul uh, electronicelor și suma cerută este de 2 milioane 400 de mii de euro aproximativ. Amendamentele depuse pentru aceste solicitări sunt cele pe care le-am discutat și le-am votat săptămâna trecută. Sunt absolut identice. Primul amendament este din partea colegilor Alvaro și Algland, uh, al doilea din partea colegilor socialiști Darden și încă un coleg și al treilea uh, tot din partea domnilor Aclan și Alvaro, dar le-am discutat și le-am votat săptămâna trecută. Mulțumesc, domnule președinte. Très bien, je vous remercie. Est-ce qu'il y a des remarques ou des... Mulțumesc, există observații? Domnul Eglund mai întâi, vă rog. Thank you, Chairman, and thank you. Mulțumesc, domnule președinte, După cum știți cu toții, unii dintre noi nu sunt pentru acest fond, nu consideră că este un instrument adecvat. Ce ne-a îngrijorat este faptul că s-ar putea să fie trebuie să existe, s-ar putea să existe întrebări în privința destinației banilor. Luăm bani de la programul pentru întreprinderi, mici și mijlocii, luăm bani de la politicile de inovare și așa mai departe. Și asta mă îngrijorează foarte mult pentru că în primăvară am discutat despre strategia 2020 și am căzut de acord asupra uh, accentului. Ori se pare că propunem ca banii să, să, să fie transferat. Uh, există priorități și iată că au apărut și sub, sume suplimentare. Știm cu toții că există nevoie de bani, deci ceva e neregulă cu mecanismul uh, nostru. Am vrea să știm dacă este singurul loc unde au rămas banii și dacă da, a trebuit să întrebăm Comisia de ce um, există bani care nu sunt cheltuiți când ar trebui să fie cheltuiți. Tendința nu ar trebui să continue dacă vrem să obținem ceva în celălalt sector. nu face parte din propunerea doamnei Matera, însă este ceva legat de propunerea aceasta. Toți banii aceștia au provenit din acest tip de activitate. Și uh, e o întrebare deschisă la adresa Comisiei. finanțarea Fondului uh, uh, European uh, de Ajustare la Globalizare. Mulțumesc, stimat coleg. Este o observație excelentă. Pentru că liniile respective sunt considerate prioritare, am votat amendamentele pentru a le crește anul viitor și constatăm că anul acesta nu au fost complet consumate. Există o problemă de fond. Adevărul este că va trebui să reușim într-o zi. Va trebui să reușim să obținem finanțări permanente pentru acest uh, fond. Până atunci, fondul este finanțat de economii realizate din subconsumul anumitor linii bugetare. La început am observat cu toții că linia bugetară cea mai solicitată a fost fondul social. Și părea ciudat și contradictoriu. Comisia pentru ocupare a fost uh, mirată. Acum solicităm fondul pentru pregătirea viitorului. Vom vedea dacă Comisia Europeană este în măsură să răspundă, însă cred că era util să se pună întrebarea. Domnul Portaș are de asemenea un comentariu de făcut. Social Europeu e agora está să passar para outras rubricas. E o discuție pe care am purtat-o deja legată de Fondul Social European și acum vorbim despre alte rubrici. Sunt două răspunsuri posibile. Anumite rubrici sunt prea finanțate și discuția nu este eficace sau rentabilă. Trebuie să discutăm despre faptul că fondul ar trebui să aibă propriul mijloc de finanțare dacă vrem să funcționeze corect și nu sunt de acord cu colegul Haglund. Trebuie ca totul să se facă în, pro- în funcție de programul bugetar. A doua observație. Nu am nicio observație în ceea ce privește cele cinci propuneri făcute. Cunosc mai bine situația din Portugalia. Săptămâna aceasta M-am întâlnit cu lucrătorii din uh, întreprinderea Chimonda din uh, Portugalia. Programul are întârziere. Vorbim despre 840 de lucrători candidați. Unii vor face stagii. S-a întârziat puțin, însă nu este din vina noastră. Vinovat este sistemul și funcționarea acestuia. Ultima observație. Dacă n-am asistat la votul cu privire la buget săptămâna trecută, e pentru că am fost invitat să particip la reuniunea a tuturor re uh, reprezentanților pentru candidaturi naționale la acest fond. Și reuniunea aceasta a avut loc în Portugalia. Sunt raportor și trebuia să însoțesc acest fond și trebuia să văd cum, uh, ce perspectivă are fiecare țară în parte în privința viitorului acestui fond. Comisia a prezentat o anchetă cu privire la viitorul acestui fond. Chestionarul acesta a fost trimis și responsabilului pentru candidaturi și odată votat bugetul ar fi interesant să discutăm despre acest punct ar fi prima din uh, cele trei reuniuni propuse de comisie. Trebuie să facem o evaluare a situației și va trebui să vedem ce trebuie modificat. Mulțumesc, stimate coleg. Cred că a fost o sugestie bună. În ceea ce privește voturile de săptămâna trecută, nu ați fost prezenți, însă am încercat să ținem cont de dorințele grupului noastră politic. Raportorul său a reținut două uh, proiecte pilot din partea GUE, ceea ce a stârnit gelozii. Am reușit să obținem votarea cifrelor. Aș vrea să salut pe directorul general al Comisiei Europene. Dorește să răspundă la întrebarea pusă de domnul Haglund și eventual să facă și alte observații? Mulțumesc, domnule președinte. Răspunsul este în documentele care au fost distribuite acestei comisii. Am în fața mea documentul cu privire la viramentele de credite Documentul acesta conține viramentul pentru Fondul European de Ajustare la Globalizare, în acest document, la pagina 4, este indicat motivul pentru care utilizăm linia bugetară 010405. Motivul este foarte simplu. Linia aceasta alimentează conturi fiduciare care susțin Fondul European de Investiții. Odată cu criza economică, activitatea acestui fond a fost uh, mai redusă și uh, uh, fondurile deblocate au fost mai mici. Deci există un credite de, există credite de plăți, există posibilități care pot fi exploatate fără a se prejudicia în niciun fel activitățile finanțate din această linie și care, după cum spuneau, au fost afectate de criza economică și de scăderea um, activității în acest sector. Un alt uh, lucru despre care s-a vorbit aici e vorba despre finanțarea Fondului European de Globalizare și am uh, luat notă de observațiile care s-au făcut uh, la acest subiect. Vă mulțumesc! Foarte bine! Barbara vrea să ia cuvântul. Domnule președinte, doresc să reiau cuvântul pentru că am notat ceea ce a sugerat colegul Portaș și anume se repetă discuția, dar e adevărat și faptul că tot timpul eu personal, în calitate de persoană care mă ocup de acest fond din partea grupului PPE, repet faptul că am votat aceste lucruri, deci cu toții sunt de acord uh, că vom revorbi despre viitorul acestui fond cu ocazia negocierii viitorilor perspective financiare. Deci, trebuie să înțelegeți că dacă dorim să discutăm uh, aceste discuții la Comisia pentru Buget sau la Comisia Sure. Deci, având în vedere că persoanele care uh, participă la această discuție sunt și membri în Comisia Sure, ar trebui să clarificăm lucrurile. Dorim să vorbim despre aceste aspecte la Comisia Sure sau aici la buget. Și deci trebuie să fim toți conștienți de faptul că Găsirea de marge pentru acest fond uh, este întotdeauna dificilă pentru că uh, este ca și cu plapuma prea scurtă. Dacă uh, o trag uh, înspre gât, uh, răm- rămân picioarele descoperite și așa mai departe. Deci, într-adevăr, întotdeauna e greu de găsit uh, finanțări pentru a răspunde acestor uh, solicitări. De aceea, cred că trebuie să, ca această discuție să aibă loc în comisia competentă pentru a decide în legătură cu viitorul acestui fond. Deci cred că trebuie să fim foarte clari. Dorim să vorbim aici despre aceste aspecte sau la sure? Uh, este o întrebare pe care o adresez colegilor. Oui, je vous remercie. Uh, est... Vă mulțumesc. Este clar că comisarul Șura ar trebui să propună o soluție durabilă e posibil să fim obligați să modificăm mecanismul înainte. Va depinde de numărul dos de dosare și de banii disponibili. Dacă, pe măsură ce ieșim din criză, numărul de dosare diminuează, vom putea să ajungem la lucrările uh, Comisiei Șur. Dacă, din păcate, numărul de dosare continue continuă să, să crească și nu mai uh, avem surse de finanțare pentru că bugetele sunt din ce în ce mai strânse, vom fi obligați să adaptăm dispozitivul. Va trebui să vedem. Domnul Aglund a cerut cuvântul și se pare că nu l-am văzut pe domnul Darden. Îmi cer scuze. Nu am obiceiul să mă uit la extrema stângă. Mai întâi, domnul Haglund a cerut cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur că stau în mijloc și astfel am posibilitatea să iau cuvântul mereu. O observație scurtă. Mulțumesc în primul rând directorului general care mi-a răspuns la întrebarea mea și în felul acesta mi-a oferit anumite lămuriri referitoare la liniile bugetare transferate. Însă ideea era că dacă este să privim în trecut să vedem celelalte transferuri care au fost făcute, nu toți banii au fost luați din această linie bugetară. Din păcate nu am documentele în fața mea pentru a vă da cifre concrete. Însă, dacă este să privim vechile transferuri, uh, au fost uh, luați bani și de la alte linii bugetare și aș vrea să știu de ce există bani în această parte bugetară pentru anumite activități, bani în exces. Și poate că am putea avea niște răspunsuri referitoare la faptul de ce nu sunt cheltuiți toți banii. De asemenea, sigur, uh, economia uh, a intrat în recesiune și au rămas bani necheltuiți și cu siguranță au existat probleme cu regulamentele financiare care au împiedicat uh, utilizarea acestor bani. Însă, dacă este să vedem uh, discuțiile de la Econ, se pare că este o nevoie foarte mare tocmai în acest sector privat. Deci, uh, ceva este în regulă cu structurile noastre, așa încât haideți să privim la aceste lucruri și să vedem de ce nu au fost cheltuiți banii. Și cu siguranță trebuie să existe niște explicații. Trebuie să vorbim despre mai multe linii bugetare, nu numai despre aceasta despre care a vorbit domnul uh, reprezentant al Comisiei. Și vă încurajez, încurajez Comisia să facă acest lucru, pentru că sunt aspecte importante. Și ar fi important ca Comisia anul viitor să privească și celelalte linii bugetare, pentru că, așa cum a spus domnul Lamasur, anul viitor dorim să suplimentăm aceste linii bugetare, însă dacă banii vor rămâne necheltuiți, atunci nu are niciun sens să facem acest lucru. Eh, donc, monsieur Darden. Mulțumesc, domnul Dardan. Merci, président. Euh, Mulțumesc, domnule președinte. Două reflexii, două considerații. Întâi, în ceea ce privește transferurile, ajung la cele spuse de domnul Porta și de doamna Matera. S-a vorbit despre problematica transferurilor și grupul nostru s-a exprimat împotriva utilizării transferurilor. Și de aceea am depus un amendament și am menținut uh, aceste amendamente. Suntem împotriva tehnicii transferurilor. Oricare ar fi creditele uh, care sunt folosite, cred că trebuie să existe mijloace proprii, resurse proprii și cred că s-a început acest proces în cadrul bugetului 2011. Trebuie să menționăm acest aspect în Comisia Șur. Între timp trebuie să alimentăm acest fond, având în vedere numărul de cereri și mi-e teamă că cererile nu vor scădea, din păcate. A doua axă de intervenție e vorba despre uh, răspunsul directorului general al Comisiei. Vă mulțumesc pentru acea, aceste răspunsuri. Este însă oarecum paradoxal faptul că într-o perioadă de criză fondurile sunt subutilizate ori ne-am putea aștepta, din potrivă, ca IMM-urile să utilizeze aceste credite. Trebuie să aprofundăm această subutilizare a fondurilor și sper că vom avea ocazia să revenim la acest subiect și să obținem informații și explicații suplimentare din partea Comisiei. Vă mulțumesc! Da, criza are probabil efecte contradictorii pentru că, pe de o parte, există nevoi suplimentare de finanțare pentru întreprinderi și, în al doilea rând, există mai puține proiecte. Uh, multă vreme, băncile nu au finanțat investițiile. Or, spre deosebire de Statele Unite, în țările europene, majoritatea investițiilor sunt finanțate de bănci. În Statele Unite sunt finanțate de bănci, de piețele financiare. Când băncile nu uh, finanțează nu sunt uh, investiții și deci uh, nu se promovează inovația. Iată de ce situația nu este foarte clară la ora actuală și uh, ceea ce s-a întâmplat în ultimele luni nu reflectă o situație durabilă. Ceea ce este adevărat este că chestiunile pe care, întrebările pe care le puneți sunt întrebări la care va trebui să răspundem. Doamna Haug ne va vorbi în calitate de vicepreședinte a Comisiei pentru Bugete și președintă, poate, a Comisiei Șur. Nu, ne vorbește uh, ca în numele Iutei. Genau richtig. Exact. Anul acesta este anul 2010. Comisia Șur își va prezenta raportul final și vom avea și noi ceva de spus referitor la faptul dacă ne dorim înființarea unui fond special sau va rămâne ca și până acum un fond virtual care va fi alimentat în continuare din alte linii bugetare. Acest lucru îl vom decide și îl vom constata în iunie anul viitor, însă cred că în uh, Comisia pentru bugete trebuie să ne gândim și de la un an bugetar la altul ce facem cu baza legislativă referitoare la acest fond în prezent și cum o abordăm. Și da, ajungem la întrebările adresate de Carl Haglund. Și eu cred că, așa cum a spus și președintele, multe întreprinderi nu doresc să se extindă în prezent sau sunt mai puține întreprinderi care se înființează în această perioadă. Însă se întâmplă și altceva, pentru că uh, la mine se plâng întreprinderile, deci există și bănci care ezită foarte mult și nu sunt dispuse să acorde și să implementeze banii care vin de la Uniunea Europeană prin canalele pe care le au ele la dispoziție. Și cred că acesta este punctul slab cu care ne confruntăm în prezent în ceea ce privește promovarea IMM-urilor și în ceea ce privește facilitățile și asumarea de riscuri. Pentru că nu este un sistem suficient de organizat referitor la cum să se desfășoare lucrurile la recipientul final. Și atunci, cred că Comisia este cea care trebuie să mai lucreze pe această direcție, să facă ceva. Cred că Parlamentul poate să pună oricâți bani la dispoziție dacă lucrurile nu funcționează la nivelul respectiv. Pentru că altfel lucrurile sunt în van și ne confruntăm în fiecare an cu aceeași problemă. Deci trebuie să discutăm în cadrul comisiei uh, despre aceste lucruri, vom face asta, dar uh, sper că cu toții la Parlament vom merge pe o direcție, ne vom exprima majoritar pe direcția respective, însă trebuie să pornim și de la baza legislativă prezentă, trebuie să găsim soluții pentru bugetele uh, de anii viitori. Așa încât, conform uh, temeiul juridic prezent, să putem să asigurăm finanțarea în continuare. Ceea ce au aflat statele membre în prezent este că există acest fond european de ajustare la globalizare și că este un mijloc care s-a dovedit a fi bun și astfel pot fi susținute activitățile lor. Deci, practic, au fost conștientizate liniile directoare, s-a uh, văzut că se pot solicita acești bani și probabil că se va uh, face uz mai des pe viitor la, de acest fond. Mulțumesc, domnul Havel. calitate de regime Mulțumesc. O observație. Problema cu care ne confruntăm este o problemă a sistemului. Dacă dispunem de un sistem financiar, un sistem bugetar european care are structura pe care o cunoaștem, trebuie să îl folosim ca atare, pentru că avem nevoie de un instrument de flexibilitate. Trebuie să vedem în ce măsură vom putea ajunge la un rezultat. Și a doua întrebare este interesantă. Fondul de ajut stare la globalizare ar trebui să aibă, poate, de asemenea resurse proprii directorul general a fost destul de exact. Resursele pe care le avem la dispoziție sunt complementare. Traversăm o criză economică și experiența ne arată că întreprinderile își limitează activitățile, nu dispun de mijloace pentru a-și finanța proiectele. Vom avea mai puține proiecte și vom avea posibilități de a finanța fondul de ajustare la globalizare. Explicația furnizată este corectă, este logică. Mă bucur că avem aceste mijloace și, ca și Iuta, aș vrea ca aceste fonduri să fie utilizate pentru uh, inovație, însă deocamdată nu este cu putință. Este clar că dacă nu există o perspectivă rapidă de piețe de desfacere este riscant pentru o întreprindere să, să lanseze proiecte produse noi și, în același timp, atunci când există cofinanțare, partenerul public național nu are uneori partener în uh, politica de sănătate atunci când există o epidemie generală de gripă, se consacră mai mulți bani îngrijirii uh, bolnavilor decât uh, pentru antrenamentul sportivilor pentru Jocurile Olimpice. Ori în vremuri normale e mai plăcut să îți cheltuiești banii pentru a antrena sportiv decât pentru a îngriji bolnavi. Domnul Harton a cerut cuvântul pentru a încheia această dezbatere. Mulțumesc, domnule președinte vreau să susțin și eu ceea ce a spus uh, domnul Haglund, dar vreau să și continui această idee, pentru că procesul se continuă. Întreprinderile mari din statele membre obțin, în baza solicitărilor lor, uh, anumite susțineri financiare și cele mici nu. Și doresc să abordez două puncte. Această procedură trebuie simplificată pentru ca toată lumea să înțeleagă cum stau lucrurile și uh, doresc de asemenea să susțineți grupul meu parlamentar pentru ca acest lucru să fie lăsată uh, lăsate pe seama uh, statelor membre și ele să fie cele care se ocupe de aceste lucruri. Mulțumesc! Que nous pouvons donc conclure les Putem încheia schimbul de opinie asupra acestui punct? La punctul 5 de pe ordinea de zi se prevede că avizul va fi adoptat de Comisia Ocupare pe 26 octombrie și noi vom vota tot pe 26 pentru a putea ajunge la plenara din noiembrie. În ceea ce privește cererile care provin din Portugalia, Olanda, Spania și Danemarca, care corespund punctelor 8, 9, 10 și 11 de pe ordinea de zi, Comisia pentru Ocupare și-a dat avizul asupra acestor patru dosare pe 30 septembrie și votăm mâine, doamna raportor. Recordar. Așa este, domnule președinte. O mică observație doar pentru a aminti colegilor că în ceea ce privește solicitarea din Irlanda se pot depune amendamente până pe 20 octombrie. Iată o scurtă comunicare colegilor, având în vedere că dezbaterea s-a animat și cine știe, poate se vor depune și alte amendamente. Mulțumesc, domnule președinte. Très bien, je vous remercie. Foarte bine, mulțumesc. Ați văzut în ce situație se găsesc colegii, prietenii noștri irlandezi? Deciziile luate în ultimele zile de guvernul irlandez au făcut deficitul public al Irlandei să treacă, să ajungă la 32% din PIB. Într-un an. Obiectivul lor este acela de a reveni la 3% în 2014. Eu personal, pe mine personal mă sperie această situație, mă siderează situația. Dar iată în ce situație ne vom regăsi în conciliere, în momentul concilierii uh, cu Consiliul pentru a adopta bugetul pentru 2011. Sincer, nu mă văd uh, cum putem, nu, văd, nu mă văd cerând Irlandei să își sporească deficitul cu 2-3-4% uh, din PIB pentru a finanța bugetul european. Barbara, uh, încă o observație. Îmi cer scuze, domnule președinte, se pare că uh, astăzi tot iau cuvântul. Am greșit termenul limite pentru amendamente doar pentru cazul irlandez, care nu va fi votat mâine, ci pe 26 octombrie în această comisie. Termenul limite este dată de 15 octombrie și nu 20, cum am zis mai devreme. Mulțumesc! 15... Da, așa este. Pe 15 octombrie, ora 10, este termenul limită pentru depunerea amendamentelor, pentru uh, a putea traduce aceste amendamente dacă e nevoie. Mulțumesc! Deci am discutat punctele 5, 8, 9, 10 și 11. Punctul 6 a fost amânat. După cum spuneam, avem punctul 7, bugetul rectificativ numărul 6. Domnul Gualtieri nu este. Domnul Surian poate să ne-l prezinte? Da? Deci, domnul Surian ne va prezenta acest punct 6. Tudomásom szerint teljes egység... Mulțumesc, domnule președinte. Sunt absolut de acord cu coraportorul în legătură cu acest aspect și propunem să se adopte acest buget rectificativ fără modificări de comisia noastră? Acest buget rectificativ, ce este de fapt? crearea serviciului uh, de acțiune externă este un fapt neutru din punctul de vedere al bugetului? Nu. Este evident, chiar dacă ni s-a promus acest lucru, ne-am dat, am știut de la început că nu va fi neutră această uh, organizare a serviciului de ac- pentru acțiune externă. Considerăm că uh, Poate în luna noiembrie vom obține modificarea bugetului uh, în acest sens. Modificarea numărul 6 pleacă de la ideea că vom fi finanțat trei luni de activitate al acestui, acestui serviciu și va trebui să asigurăm fonduri pentru această funcționare. Vedem acum că nu vor mai fi decât două luni de funcționare a serviciului și ne putem pune teoretic uh, întrebarea dacă uh, trebuie să tăiem fondurile cu o treime. Raportorul consideră că s-ar, acest lucru ar implica riscuri și dacă Consiliul a acceptat această propunere și noi nu o acceptăm, am trece în conciliere care ar avea loc în același timp cu marea conciliere, deci uh, nici în noiembrie serviciul nu a putea demara. Deci cred că răul cel mai mic ar fi să, deci, să asigurăm banii pentru demararea activității serviciului. Acest lucru ar fi mult mai bine decât să dăm o imagine proastă a Uniunii Europene, pentru că nu suntem capabili să luăm deciziile necesare când uh, acestea sunt necesare. Dacă ar exista dacă s-ar implica uh, cheltuieli în plus foarte mari, dar nu cred că va fi nevoie, nu, nu cred că va fi cazul, Comisia poate face o propunere de transfer. Dar viramentele clasice nu se aplică aici pentru că există o rubrică specială uh, Deci, pe scurt, uh, punctul meu de vedere este că această propunere trebuie acceptată și pentru a da dovadă de bunăvoință în relația cu partenerii noștri. Și în legătură cu alte lucruri vom avea confruntări și conflicte mult mai mari. Bine, mulțumesc. Deci e vorba de buget rectificativ pentru 2010, deci pentru crearea mijloacelor pentru funcționarea Serviciului de Acțiune Externă pentru sfârșitul anului 2010 și amendamentele despre care am vorbit adineauri și asupra cărora vom reveni mâine dimineață pentru a pune a face rezervă o parte din mijloacele de funcționare a Serviciului de Acțiune Externă se referă la anul 2011. Găran a cerut cuvântul, vă rog. Very short, uh, I... Mulțumesc, voi fi succint. Doresc să cer scuze în, din, în numele domnului Gualtieri pentru că nu a putut să fie prezent și asta din motive personale, însă m-a rugat pe mine să confirm ceea ce a spus domnul Surian și anume că există un consens și că ar fi bine să fie adoptat neamendat acest uh, proiect de raport pentru a ajunge uh, în plenarea din octombrie. Deci, din punctul nostru de vedere, este bine și susținem adoptarea acestuia. Mulțumesc, Oran, domnul Portaș. É só para fazer uma pergunta ao colega. Domnule președinte, am o întrebare adresată colegului Surian. N-am înțeles bine. Poate n-am înțeles interpretarea, dar din câte am înțeles eu, acest serviciu nu va începe să funcționeze înainte de luna noiembrie și propunerea de transfer este pentru trei luni și nu pentru două luni. Există o justificare, având în vedere că nu există riscuri de cheltuieri extraordinare? De ce facem un transfer? pentru un, dintr-un buget care oricum este subalimentat, cumva, am putea spune. Domnul raportor are cuvântul? I think that the translation was Cred că interpretarea a fost bună. Într-adevăr, așa stau lucrurile. Avem uh, aceste trei luni de finanțare și două luni de solicitare. De aceea, teoretic, ar fi posibil să reducem acești bani. Însă, din motive de procedură, acest lucru va duce la o amânare, la o întârziere și această întârziere este împotriva acordurilor. Deci, din punct de vedere bugetar, ar fi rezonabil să facem aceste reduceri, însă există alte interese și în acest caz, ținând cont că banii nu sunt foarte mulți, sugerez să urmăm linia indicată de document. De ce cele trei luni este întrebarea dumneavoastră? Pentru că s-a pregătit acest buget uh, amendat și s-a pornit de la premisa că va fi vorba despre trei luni. Acum, dacă tot amendăm și modificăm, poate că va fi o singură lună. Și aceasta este o chestiune stringentă pentru Uniunea Europeană. Este o întrebare importantă și anume către ce direcție să ne îndreptăm. Si, monsieur Hartong. Mulțumesc, domnul Hartong. Mulțumesc, domnule președinte. Eu pot amâna această întrebare pe mâine, însă doamna Ashton a spus acum ceva timp că în dorește să rămână neutru întregul buget pentru serviciul uh, de acțiune externă. 8 milioane. Când se termină toată această poveste? Cred că ar trebui să adresăm această întrebare. Chers collègues, la neutralité. Dragi colegi, neutralitatea trebuie să țină seama de cele 28 de bugete, 27 de bugete naționale plus al 28-lea. Și mingea este pe terenul statelor membre. Este ceea ce spun și guvernului meu în Franța. Există două moduri de a concepe acest serviciu de acțiune externă al Uniunii putem spune că avem 27 de diplomații naționale și că vom avea o a 28-a. Dacă aceasta este opțiunea noastră, e o eroare din punct de vedere financiar, birocratic și diplomatic. Putem spune, pe de altă parte, că anumite subiecte importante diplomatice la scară europeană, vor fi tratate la scară europeană și nu la uh, nivel național și că și mijloace naționale vor fi transferate pe plan european. Dacă această concepție este cea aleasă, nu numai că nu se va spori sarcina fiscală pentru contribuabil, nu se vor spori uh, cheltuielile publice, ci vor diminua, pentru că dacă 10, 15, 20 de ani va exista un singur serviciu diplomatic european pentru 27 de state membre, vom face economii pomenite și este o alegere politică. În orice caz, în ceea ce privește neutralitatea, cele 18 milioane care anul viitor vor corespunde, la 30, vor corespunde unei cifre de 34 de milioane, reprezintă un transfer de cheltuieli de la Consiliu, de, de la statele membre sau de la Comisie spre Serviciul de Acțiune Externă. Serviciul de Acțiune Externă are nevoie de mijloacele suplimentare pentru că creăm un serviciu care nu exista până acum și care are propria sa secțiune, secțiunea 10. Peste un an sau doi ani, și spun acest lucru pentru uh, viitoarele bugete, va trebui să vedem care sunt economiile care s-au făcut în celelalte instituții și în celelalte state membre pe, în schimbul mijloacelor legate de personal, creditele operaționale care vor trebui uh, crescute și care au fost uh, acordate doamnei Ashton și serviciilor acesteia. Nu mai există alte cereri de cuvânt. Vom vota mâine. Mi se semnalează că au fost depuse cinci amendamente de către doamna Gresle. Sunt amendamente care sunt în curs de traducere în toate uh, limbile Uniunii și care sper că vor fi disponibile în toate limbile pentru ca fiecare grup să-și pregătească votul. Anglais, qui est la langue natale de Madame Gresle sunt disponibile în engleză, în limba natală a doamnei Gresle. Ea este mai degrabă împotrivă și vom vota deci toate acestea mâine. Vă mulțumesc, acesta a fost punctul 7. Trecem la punctul 12, verific cu domnul Șurian. Vom avea de votat șapte transferuri, șapte viramente mâine. Patru, cele patru, primele patru corespund dosarele, dosarelor cu privire la fondul de ajustare la globalizare, despre care am discutat, și pentru celelalte instituții, de asemenea, vom avea de uh, făcut câteva transferuri. Domnul Manca sau eu, poate că trebuie să-l înlocuiesc pe domnul Manca, caz în care voi cere instrucțiuni din partea raportorilor și voi fi purtătorul de cuvânt al acestor raportori punctul 14, 15, 16, 17 sunt puncte în privința cărora nu e nimic de spus. Am uh, epuizat ordinea de zi, rămân în sală raportori, ca, coordonatorii pardon, și cei doi raportori, profitând de prezența interpreților, deci vom relua cu coordonatorii.